bun venit în Parlamentul European. Acum vreau să vă informez că domnul Sorin Moisa a părăsit grupul socialist începând cu data de 22 noiembrie și s-a alăturat grupului PPE începând cu data de 29 noiembrie. Alta